Trecem acum la raportul domnului Olbricht. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, Polonia. Este vorba de un vot unic cu apel lumina, S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Nu. Bun. Atunci menținem votul deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Bun, va, vom trimite un tehnician pentru consola dumneavoastră. Iar acum raportul doamnei Hoffman. Este vorba de asemenea de un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vot. Avez-vous tous voté? A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Raportul domnului Plencovici. Este vorba de asemenea de un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Negrescu. Vot cu apel nominal, de asemenea, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Machi. Vot cu apel nominal, de asemenea, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul domnului Leichtfried. Amendamentul 1. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Poziția Consiliului în felul acesta a fost amendată și trecem la raportul domnului Lamasur. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea comisiei. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Zaba Bidega. Votăm amendamentul 1, ridicând mâna cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul pe marginea propunerii comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum supunem la vot rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul doamnei Ni Riada și supunem la vot amendamentul 1, indicând intenția de vot prin mână. Pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Supunem la vot rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul privind raportul domnului Tarabela. Amendamentul 1. Vă rog, indicați intenția de vot. Pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Aliniatul 1, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot aliniatul 2 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că a fost respinsă, dar vă rog să verificăm electronic. S-a deschis votul electronic de verificare. Mulțumesc, a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că există aceeași majoritate, deci se adoptă. Vot cu apel nominal, aliniatul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal, aliniatul 9, cine este pentru? S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal, aliniatul 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 12, două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate ca înainte, deci cred că se respinge. Dacă doriți să verificăm, verificăm partea a doua pentru, alin- pentru aliniatul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 13, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Mi-aș dori să verificăm. S-a deschis votul pentru partea a doua, aliniatul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 15, apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Alineatul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 20, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica, s-a deschis votul pentru partea a doua a aliniatului 20. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 21, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 24 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că a fost adoptată, dar aș vrea să verificăm. S-a deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apel nominal pentru 27. S-a deschis votul. Le vot e S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la aliniatul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. S-a deschis votul pe apel nominal. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum vot cu apel nominal pentru aliniatul 41. Pentru S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 12 și 17 identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul privind amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar, îmi cer scuze. Vă rog, indicând intenția de vot, cine este pentru? 6. Împotrivă. Abțineri. Acum a fost mai clar, se adoptă. 44. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vot clos. S-a închis votul. Se adoptă. Nous passons à l'amendement. Trecem la amendamentul 11 prin apel nominal. Votul e deschis. Votul e închis. Și se respinge. Alinatul 46 prin apel nominal, vot deschis. Vă cer o clipă de răbdare. Îmi cer scuze, spune președinte. Într-adevăr, votăm alineatul 45, partea 1, prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. A doua parte, tot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la alineatul 46, tot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot prin apel nominal la alineatul 49. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Vot prin apel nominal, alineatul 50. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Vot prin apel nominal și la alineatul 51. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8 și amendamentul 13, identice, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Amendamente identice 9 și 14 vot prin apel nominal, acum deschis. Votul e închis. Și se respinge. Considerentul E. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Considerândul I prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis, se adoptă. Considerentul L prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la considerentul Q în două părți. Partea întâi, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Mulțumesc. Se adoptă. A doua parte, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la considerentul R, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Votăm amendamentul 20 prin ridicarea mâinii pentru, împotriva, abțineri. Respins. Amendamentul 15, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. și se respinge. Trecem la considerentul AE. Văd prin apel nominal deschis. Votul e închis. Și se adoptă amendamentul 10 prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la votarea rezoluției. Vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Felicitări, domnule Tarabela. Pasăm Nous allons passer à... Trecem mai departe. Trecem la votarea raportului domnului Messerschmidt, raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Alineatul 2. În trei părți. Partea 1. Prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că este adoptat. Se adoptă, deci. Partea a treia. Vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Alinatul 3 în două părți, prima parte, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă partea a doua, vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Votăm alinatul 9, două părți. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm vot electronic de verificare, vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Trecem la partea a doua, aceluiași alineat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Vot prin apel nominal la alineatul 18. Deschid votul. Vot închis. Și se adoptă. Alinatul 40, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar haideți să verificăm dacă doriți. alineatul 40, vot electronic de verificare. totul e închis și se adoptă. Trecem la alineatul 52 în două părți. Partea întâi, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 58, tot în două părți. Partea întâi, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Vot prin apel nominal. Alineatul 58, partea a doua. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Alineatul 62, în două părți. Partea întâi, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. Vot prin apel nominal la alineatul 75, vot deschis. Vot închis. Și se respinge vot um, alineatul 79, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Arenatul 85, vot în apel nominal, deschis. Votul e închis și se adoptă. Alineatul 90 în două părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 95, vot prin apel nominal deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă amendamentul 7 prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis și se respinge. Alineatul 109, vot deschis, vot în apel nominal. Votul e închis și se adoptă. Alineatul 117, vot prin apel nominal, deschis la partea 1. Votul e acum închis și se adoptă partea a doua, tot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Votăm amendamentul 2, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se respinge. Considerentul B în două părți. Partea întâi, cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. Deschid votul. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal. Deschis. Votul e închis și se respinge. Amendamentul 4, prin apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Și votăm rezoluția, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Trecem la votarea ultimului raport al acestei sesiuni. E vorba de raportul domnului Zalba Bidegain. Votăm asupra amendamentului 1 prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Cine e contre? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc pentru colaborarea la această ședință.